Witam Państwa bardzo serdecznie. W związku z tym, że... Domnilor și domnilor, printre experții noștri se numără și academicieni astăzi, profesori universitari și uh, trebuie să începem cu 15 minute în, în întârziere, din păcate, pentru că îi așteptăm pe deputați. Bună ziua, vă spun, audierea de astăzi este pe o temă foarte importantă. Cum uh, putem uh, face față volatilității prețurilor în uh, contextul PAC? Știm că această problemă îi afectează foarte grav pe fermieri. E greu de gestionat o fermă dacă prețul pe care îl primești pentru uh, recoltele tale fluctuează foarte mult. Și dacă este imprevizibil, în acest context este și foarte greu să iei decizii de afaceri. Astăzi am invitat la um, comisia noastră mai mulți experți uh, care ne vor ajuta să analizăm aceste probleme. Ei ne vor împărtăși uh, experiențele lor, reflexiile lor și uh, concluziile la care au ajuns ca urmare a cercetării efectuate. Îi voi uh, prezenta în ordinea în care vor lua cuvântul. Domnul Patrick Ferrer este secretar general al um, grupului de reflexie Societe des Agriculteurs de France. Domnul Felice Adinolfi este profesor de economie la Universitatea din Bologna și după domnul Adinolfi va lua cuvântul Jörn Böis, care este profesor afiliat Universității Gent, care are și dumneavoastră experiență extinsă în uh, economia agricolă. Domnul Liam Fenton este director la Intel FCS, FC Stone, mă scuzați, Europa această companie oferă clienților instrumentele necesare pentru a gestiona volatilitatea prețurilor. Domnul Jacques Carl este secretar general al um, grupului de reflexie Romagri, Momagri, care um, elaborează propuneri pentru uh, pregătirea piețelor agricole la nivel mondial. Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru că ați venit la Bruxelles, pentru a vorbi la comisia noastră După cum uh, probabil știu uh, colegii noștri, Comisia Agri va începe în curând să lucreze la un raport din proprie inițiativă pe această temă. la E va fi raportoare pentru acest subiect, iar audierea de azi poate fi considerată începutul acestui proces. Întâmplător avem experți mulți și uh, timpul este limitat. Așadar va trebui să împărțim de la bun început timpul alocat fiecărui vorbitor. Secretariatul, uh, care este, ca de obicei, foarte eficient, a pregătit câteva reguli pe baza cărora se va desfășura discuția de azi. Voi da așadar acum cuvântul domnului Patrick Ferrer. Fiecărui vorbitor îi uh, revin 8 minute care pot fi extinse până la 10. Vă voi uh, ruga să nu depășiți timpul alocat. Va fi și un interval de timp uh, pentru a răspunde la întrebări și pentru dezbatere. Așadar, îi dau cuvântul lui Ferrer. Încă o dată, bun venit tuturor! Și începem acum lucrările. Aveți cuvântul, domnule Ferrer. Volatilitatea măsoară amploarea și rapiditatea evoluției prețului unui activ sau unui produs într-o anumită perioadă. În uh, teoria economică, volatilitatea este legată, asociată două, a două concepte, variabilitatea și incertitudinea. Variabilitatea prețurilor, adică fluctuațiile acestora, sunt un element de funcționare normală a pieței. Echilibrele între cerere și ofertă se ajustează, iar prețurile variază, însă această normalitate este deranjată în momentul în care fluctuațiile devin nesigure și sunt supuse unor oscilații foarte puternice. În materie agricolă știm că există o lipsă de elasticitate a relației între cerere și um, ofertă. cunoaștem faimoasa legea lui King. Prețurile produselor agricole au fost întotdeauna supuse fluctuațiilor foarte ample. Însă, în mod paradoxal, perioadele de volatilitate au fost limitate. Politica agricolă a încercat, a, a reușit să protejeze producătorii de uh, fluctuațiile pieței prin uh, mai multe reforme. Însă de atunci, ca urmare a efectelor uh, tot mai vizibile ale globalizării și prin evoluția politicii agricole care Uh, elimină orice posibilitate de intervenție prin uh, asigurarea de um, rezerve fără să, um, și datorită jocului politic întreprins de anumiți actori, sistemul alimentar mondial devine mai vulnerabil și se întâlnesc tot mai des perioade de volatilitate extremă. Să vă dau un exemplu. După ce uh, s-a anunțat scăderea producției ca urmare a secetei, Uh, care a tras după sine uh, prevederea unei uh, căderi cu 2,3% a recoltei mondiale, împreună cu interdicțiile la export în Rusia, piețele au reacționat printr-o creștere într-o singură lună cu 70% a prețului grâului. Așa cum mai mult, au spus mai mulți profesioniști în, ai domeniului, uh, de atunci, uh, la fiecare, uh, în fiecare zi sau în fiecare săptămână, au loc fluctuații foarte mari. Problemele climatice, care pot uh, avea consecințe importante asupra volumului de produse, sunt, bineînțeles, foarte puțin probabile. Tocmai de aceea se pusese bazele unor dispozitive de aprovizionare de realizare de provizii care să joace rolul unui tampon în caz de excedent sau în caz de uh, penurie pe piață. Acum însă uh, scăderea prețurilor a devenit mult prea gravă pentru uh, actorii implicați. Finanțarea pieței produselor agricole a contribuit la accentuarea volabilității într-o perioadă de criză. Volumurile schimburilor comerciale explozează și reprezintă de la 4 la 8 ori um, cantitățile care sunt de obicei tranzacționate pe piațe. Au fost um, propuse încă o dată mai multe um, sisteme de depozitare a alimentelor, însă speculațiile afectează și uh, anumite chestiuni monetare. Oricum, rapiditatea uh, accentuată a prețurilor la um, produsele agricole are efecte negative recunoscute de toată lumea. Acest uh, lucru pune în pericol venitul producătorilor și penalizează în general statele cele mai sărace. S-a vorbit despre greve ale mm, foame și despre revolte cauzate de foame, care pot avea și sine consecințe serioase. Situația a devenit suficient de îngrijorătoare astfel încât G20 să se reunească în iunie 2011 la Paris pentru a încerca să pună bazele unui plan de acțiune de combatere a volatilității. Planul era să se, să se crească producția și productivitatea agricole pe baza inițiativei internaționale pe, privind cercetarea pentru îmbunătățirea grâului, programul IRUI, să îmbunătățească informațiile și transparențele piețelor, sistemul AMIS al FAO, pentru cunoașterea stocurilor și uh, inițiativele internaționale, inițiativa internațională GeoGlam, uh, menite să coordoneze dispozitivul de, um, dispozitive de observare prin satelit construirea unui uh, forum de reacție rapidă și interzicerea restricțiilor sau taxelor asupra ajutorului alimentar. Și, în final, prețul era să se reglementeze piețele financiare. De acest aspect s-a ocupat IOSCO, Organizația Internațională a Comisiilor de Valori, privind uh, piețele de produse derivate uh, legate de materiile prime. Uh, din 2011, când a avut loc G20, s-au făcut puține progrese în privința acestor planuri de acțiune. Uh, Anumite uh, țări consideră că nivelul uh, stocurilor pe care le au uh, sunt că stocurile pe care le au sunt informații strategice pe care nu doresc să le divulge, le consideră confidențiale. Criza din 2008-2009 a dus la o creștere a lichidităților pe piață, ceea ce a dus la um, o luare de poziție prin produsele agricole, care a agravat uh, amploarea, a crescut amploarea volatilității. Care este rolul UE în, acest, în această chestiune? Uh, Volatilitatea s-a intrat pe piața europeană odată cu politica agricolă comună și uh, consecințele sunt uh, suportate mai ales de producători. Așteptând o ipotet, un ipotetic răspuns internațional și global privind această situație, trebuie să acționăm pentru a evita ca aceste episoade de volatilitate să se transforme în perioade de restructurare a producției agricole din statele membre. Vă mulțumesc pentru atenție! Bardzo dziękuję. W tej chwili pozwolę. Mulțumesc foarte mult. Îi voi da acum cuvântul domnului Adinolfi, care ne va prezenta instrumentele existente pentru combaterea volatilității în cadrul uh, politicii agricole comune. Aveți cuvântul. Grazie, signor Presidente, grazie. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru această invitație, mulțumesc de asemenea și colegilor de la Departamentul de Politici B. Am să plec în această prezentare de la... Să vedem să dacă funcționează și cu tehnica. Deci, plecând uh, din capul locului de la fondul problemei. Prezentarea își propune să prezinte pe scurt care sunt principalii, um, principalele aspecte determinante ale volatilității, care sunt principalele riscuri pentru agricultori. Vom încerca să aruncăm o privire rapidă asupra celor instrumente care se folosesc astăzi în Europa dar și în alte locuri din lume, în special în Canada și în Statele Unite ale Americii, în ceea ce privește gestionarea riscului de preț. Și apoi, pe final, să oferim câteva sugestii vis-a-vis -vis de posibile opțiuni în ceea ce privește eventuale reforme ale politicii agricole comune. Iată și prezentarea pe ecran. Așa cum spunea și colegul, volatilitatea se leagă în principal de datele fundamentale de piață, cerere și ofertă. Pe lângă aceste elemente s-a adăugat în special în ultimii ani alte variabile macroeconomice de importanță, în special corelarea între prețurile mărfurilor agricole și prețurile altor bunuri, în special stocurile și rezervele, apoi și acțiunile politicii comerciale care au reprezentat o vulnerabilitate care a dus la o, această evoluție pe piață în ultimii șapte-opt ani. Cum se poate vedea în acești Uh, grafic unde sunt evidențiate vârfurile de preț în 2007-2008 și 2009-2010. Complexul variabilelor macroeconomice oferă uh, contextul unui fenomen macroeconomic uh, extrem de complex, printre care uh, evenimente adverse în ceea ce privește vremea, uh, deprecierea dolarului, stocuri în creștere, uh, restricții la export și așa mai departe. Acești factori uh, au dus la o sporire a dezbaterii asupra acestei tematici, care s-a oglindit apoi și în mass media. Iată, deci. Evident, volatilitatea are un impact negativ asupra sectorului agricol. În cazul Europei, pe lângă problemele tradiționale legate de imperfecțiunea mecanismelor de transmisie a prețurilor către piață, dificultățile de a găsi acoperire financiară, mai există și o modificare instituțională importantă la care s-a referit și colegul nostru, pentru că după reforme de 25 de ani, am ajuns la două rezultate fundamentale dacă ne referim strict la volatilitatea prețurilor, și anume reducerea protecției garantate de Uniunea Europeană agricultorilor săi vis-a-vis -vis de evoluția piețelor și o revizuire a formulelor de uh, susținere a veniturilor pentru agricultori. Vis-a-vis -vis de aceste elemente menționate, nu știu încotro trebuie să îndreptele telecomanda ca să funcționeze și ecranul. Poate că am să renunț. Ei bine, vis-a-vis -vis de Nu știu cum uh, se rezolvă această problemă, spune vorbitorul. Iată că s-a uh, rezolvat. Vis-a-vis -vis de aceste probleme de gestiune a riscurilor, avem uh, mai multe variante. Cea europeană, care presupune măsuri de piață și ajutoare directe pentru venitul agricultorilor, care de fapt reprezintă Uh, ansamblul măsurilor din uh, primul pilon și apoi toate măsurile din pilonul 2, care includ, pe de o parte, strategii de prevenire exante a riscurilor care pot fi legate de uh, catastrofe naturale sau alte evenimente adverse care țin de uh, vreme. Și apoi un alt instrumentar din pilonul 2 care se referă la asigurări, dar și participarea în uh, fonduri mutuale de gestionare a acestor riscuri. Apoi o noutate care a fost adăugată la acest instrumentar uh, a constat în acest uh, fond fiduciar un fel de instrument de stabilizare a veniturilor, prin care se analizează posibile pierderi însemnate de venituri care ar putea apărea în sectorul agricol. În anumite regiuni, precum în Italia, dar și în Belgia, există un mare interes vis-a-vis -vis de acest instrument, pentru că, de fapt, este singurul instrument care ne permite să gestionăm riscul de preț. Apoi am încercat să vedem cum stau lucrurile și în Canada. Aici există un istoric îndelungat în ceea ce privește această experiență a gestionării riscurilor. Și există mm, deja o serie întreagă de instrumente la dispoziția agricultorilor canadieni, în special, pentru că sunt mai multe, dar mă voi opri la mai puține care ar putea constitui și o opțiune și pentru Europa. Este vorba de o susținere pentru căutarea de modele noi pentru gestionarea riscurilor de preț. AgriInvest și AgriStability, două modele pe care cercetătorii internaționale studiază pentru că sunt derivate de pe urma unor mecanisme care se foloseau deja în, ca, în Canada. AgriInvest este un sistem care funcționează printr-un cont deschis pentru fiecare agricultor și care apoi vine, este cofinanțat și de guvern cu o cotă minimă de 1% și care intră în sprijinul agricultorilor când pierderile nu sunt majore le spunem atunci când uh, este nevoie de reconstituirea capitalului necesar pentru sezonul viitor. Astfel încât uh, agricultorii să aibă posibilitatea să își financeze uh, activitatea, dar și investițiile pe termen mai lung. Apoi, AgriStability este oarecum similar cu instrumentul uh, european pentru stabilizarea prețurilor și care intervine la 70% din venitul uh, prevăzut și care presupune o investiții de un uh, dolar la uh, milion asigurat. Și acum, în cele din urmă, mă voi opri la experiența, experiența Statelor Unite, de unde, de asemenea, um, obținem niște detalii foarte interesante. ultimul, ultima lege cu privire legea agricolă din Statele Unite s-a renunțat complet la plata directă și care au fost uh, înlocuite de mecanisme de gestionare a riscurilor și care prevede și plăți anticiclice în funcție de variațiile de preț. Diferența față de Europa este foarte clară și se vede în această schemă, unde vedem cum anume alocarea resurselor între politica agricolă dintre cele două state este absolut diferită. Și s-a ajuns la această departajare majoră, în special în ultimii ani. Deci o abordare complet diferită în ceea ce privește gestiunea riscului și uh, susținerea venitului. Și acum am să trec foarte rapid la ultimul slide pentru a putea să închei această prezentare în ultimele 30 de secunde alocate pentru a vedea care ar putea fi oportunitățile într-o viitoare politică agricolă comune, plecând de la acest instrument de stabilizare a veniturilor pentru a ajunge la un sistem mai flexibil care ar presupune, plecând de la plățile directe, la un sistem mai sustenabil, nu atât din punct de vedere financiar, dar care să legitimeze și efortul pe care îl face Europa prin contribuția la PAC. Deci, am putea ca o parte din resursele dedicate plăților directe să uh, fie canalizat pentru a interveni în cazul unor pierderi minime, dar în special atunci când uh, este vorba de pierderi majore care să fie evident uh, justificate prin bilanț. Bardzo dziękuję. Oddaję głos teraz panu profesorowi Jerome Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. Are acum cuvântul domnul profesor din partea Universității din Gan. Dacă îmi permiteți, am să încerc să explic mai în detaliu ceea ce a spus colegul, pentru că cred că se impune o diferențiere majoră între politica Statelor Unite și cea din Uniunea Europeană. În uh, varianta plăților care susțin veniturile acestea depind de, nu depind de piață. Deci fermierii primesc niște plăți indiferent de ceea ce obțin pe piață. În Statele Unite, recent, dar și în trecut, această susținere oferită agricultorilor a fost uh, contraciclică. Alte similitudini între politicile UE și SUA se referă la următorul lucru. În UE, susținerea veniturilor este în pilonul 2 și opțiuni voluntare, tot în pilonul 2, pe care nu au fost uh, implementate în multe state membre. În Statele Unite există de asemenea diferență în funcție de sector pentru piața lactatelor. Uh, există un instrument uh, Uh, care își propune să protejeze marja brută, profitul brut, care transpus în uh, sistemul european s-ar potrivi mai mult în pilonul 2. Vis-a-vis -vis de politicile europene, avem uh, plasa de siguranță, Uh, rezervele, o contribuție minimă pentru gestionarea riscului pentru agricultori, care ajută totuși, apoi promitici de promovare, politici tarifare, care de asemenea poate să contribuie la gestionarea riscului, apoi organizațiile de producători, care prin programele operaționale pot să opereze retrageri de pe piață, de asemenea un element uh, bun de gestionare a riscului. Însă, în ceea ce privește poliția agricole, aș dori să uh, depășesc uh, limitele acestei dezbateri și să văd cum uh, se abordează volatilitatea prețurilor în alte domenii. Cred că piața electricității este un exemplu bun. În condițiile unei furnizări stabile și a unor piețe liberalizate, unde producătorii pot decide cât să producă, dar există și o piață la termen pentru electricitate, așa cum există și pentru alimente. Totuși însă, dezidenții politici au înțeles că e nevoie să intervină pentru a se asigura că această volatilitate nu este gestionată doar prin intermediul piețelor la termen și fac acest lucru nu doar susținând electricitatea, ci și capacitatea de a produce electricitate. În majoritatea țărilor există o capacitate de rezervă prin intermediul cărora producătorii uh, sunt uh, plătiți uh, să închidă capacități pentru a putea să le pornească atunci când este nevoie. Cred că într-o oarecare măsură acest lucru corespunde și politicilor UE uh, așa cum există ele în momentul de față și în agricultură. Fermierii beneficiază de susținerea venitului, dar pentru a putea beneficia de acest lucru trebuie să mențină terenurile agricole în stare bună. Ce poate e diferit este că în actual la PAC, trecut obligația a menține porloage poate să spunem că era similară, Acum uh, subvențiile sunt folosite pentru reducerea uh, ofertei, pentru a contracara efectul uh, supraofertei. Ceea ce se întâmplă pe piața electricității, cred că ar putea să se facă și pe piața agricolă. Eu cred că astfel am putea vedea cum am putea opera o mai bună gestionare pe viitor un element important este acela că nu ar trebui să închidem piețele ca o soluție pentru soluționarea volatilității. Nici pe piața electricității nu s-ar impune acest lucru. Alte element se referă la disponibilitatea informațiilor și pentru toți jucătorii de pe piață. element esențial pentru piața electricității, dar și pentru piețele agricole. Nu ar trebui să susținem producția în momente de supraproducție. Am văzut că pe piețele de electricitate s a oferit uh, subvenții pentru regenerabile, uh, indiferent de momentul producției, ceea ce uh, a condus la efecte negative. Deci s-a produs electricitate în momentul în care rețeaua era deja saturată. Deci nu ar trebui stimulați producătorii să producă mai mult când există deja un excedent pe piață și ce ar trebui să mai dezvoltăm ar fi posibilitatea de uh, a subvenționa capacitățile și nu producția. Și atunci să putem uh, aplica variabile pentru a gestiona piața. Pentru că în momentul de față există socuri importante pe piața cerealelor, însă dacă ne uităm ce vor face uh, agricultorii, vor folosi iarăși uh, maximul de îngrășăminte pentru a obține recolta maximă. Ideea ar fi să folosească mai puțin, să fie compensați pe oarecare care pierdere, dar iată astfel volatilitatea ar fi mai scăzută, producția ceva mai mică și, și uh, ar fi profitabil și pentru mediu. Cam acestea au fost ideile pe care am vrut să vi le prezint. Intervenție fără microfon din sală. Przechodzimy teraz do komentarzy. Komentarze będą... Vă propun acum să trecem la comentarii. Înainte de toate, invităm pe experții noștri să comenteze și dau cuvântul pentru început domnului Carl pentru un comentariu de 2-3 minute, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. studiul care și concluziile domnului Ferrer sunt juste, există o mare volatilitate din ce în ce mai frecventă și uh, în clipa de față uh, reglementările din Uniunea Europeană nu reușesc să facă față acestei situații. În al doilea rând, în ce privește piața internațională, negocierile care au fost uh, angajate au oh, uh, dus la uh, o semn de cooperare internațională, dar care este încă insuficient pentru a avea o strategie care să contracareze acest fenomen. Este nevoie să se reglementeze într-un fel uh, piețele astfel încât uh, să nu genereze criză. Pentru că această uh, volatilitate creează probleme. Și domnul Adinolvi a vorbit despre experiența din Canada și face apel la articolul 39 din tratat, care eh, nu permite decât să se intervină dacă veniturile au eh, scăzut cu 30%. E bine, dacă ne-am imagina eh, alte domenii de activitate în care să așteptăm până când profitul scade cu 30%, ce s-ar întâmpla? Deci, în Canada există un sistem care limitează până la urmă importurile și acest sistem sistem a fost dezvoltat uh, în urma unor studii de risc și uh, în alte țări uh, s-a găsit o formulă pentru stabilizarea prețurilor. Dacă noi comparăm intervențiile publice din eh, marile state producătoare, vom constata că 61% din eh, ajutoare au fost decuplate, deci din felul acesta nu se mai poate face față crizei. Eh, deci, în Canada, din acest punct de vedere, lucrurile funcționează ca un model bun. Mulțumesc la rândul meu și vă propun acum să începem dezbaterea. Întrebări din partea deputaților. Dar îmi cer scuze înainte de a trece la întrebări. Îi vom da cuvântul și domnului Fenton îmi cer scuze că v-am omis. Nicio problemă. Unul din factorii care au fost menționați în legătură cu volatilitatea și uh, costurile pentru produsele agricole. În uh, piața aceasta există, din păcate, și uh, speculanți care încearcă să uh, diminueze prețurile și uh, care în felul acesta uh, sporesc volatilitatea și uh, din acest punct de vedere impactul poate fi de 50%. Au fost prezentate și slide-uri în care există volatilitate, dar nu există asemenea speculatori care sunt uh, implicați în uh, comercializarea. Um, deci trebuie să vedem și care sunt uh, derivatele financiare care pot să ducă până la urmă la volatilitate. Iar în ce privește intervenția domnului Boyce, da, este nevoie de date clare, transparente, care pot să servească pe toată lumea. Eu m-am născut într-o familie de fermieri și fratele meu uh, este uh, fermier și în clipa de față și știu că există foarte multe informații eronate în legătură cu încercările de a exercita o presiune asupra prețurilor de pildă la produse lactate pentru ca ele să scadă cât mai mult. Deci în întregul lanț, al, lanț alimentar ar trebui să existe o transparență și o corectitudine a informațiilor. Mulțumesc! Mulțumesc. Deschidem acum dezbaterea. Domnul Tarabella a solicitat cuvântul. Aveți cuvântul. Da, au fost uh, făcute observații legate de volatilitatea prețurilor Uh, și am constatat că în ultimii ani uh, a fost mult mai mare decât mecanism, ar fi putut să rezolve mecanismul de reglementare uh, și mai ales de când au fost decuplate subvențiile. Dar în paralel cu acest fenomen, noi am abandonat mecanismul de reglementare a ofertei, de pildă la uh, grâu sau la zahăr și um, s-a constatat că a existat o supraofertă, consumatorii uh, nu au putut să um, înghită tot ceea ce uh, era pe piață și din acest punct de vedere s-a creat și un dezechilibru pe plan internațional și am constatat că cea mai mică presiune asupra uh, pieței mondiale uh, accelerează uh, scăderea prețurilor. Pentru că uh, uh, acesta uh, este uh, aceasta este concluzia analizei. Dar nu trebuie să acceptăm această situație ca pe o fatalitate. Trebuie să găsim soluții pentru a contracara Uh, acest fenomen, pentru că această hipervolatilitate este în clipa de față cel mai mare dușman al fermierilor. Trebuie să găsim un mecanism să combatem această hipervolatilitate. Deci să revenim la mecanismul de reglementare sau la riscurile uh, care uh, trebuie să fie asigurate pentru a limita la un moment dat evoluția uh, și fluctuația foarte mare a prețurilor. Și, mă rog, ar putea să existe eventual și alte soluții pe care să le găsim. Mulțumesc. Îi dau cuvântul acum doamnei Noce. Mulțumesc foarte mult pentru prezentările care au fost într-adevăr foarte interesante și aș dori să mulțumesc în mod special domnului profesor de la Universitatea Ghent pentru că e foarte binevenit să auzi în Parlamentul European propuneri și care pot să uh, ghideze la un moment dat cantitățile de uh, produse care există pe piață. Deci trebuie al făcute ajustări aici, în uh, punctul esențial, cantitatea de produse care ajunge pe piață. Poate că ar trebui să sprijinim la un moment dat și uh, un o decizie voluntară de a reduce, de pildă, cu 5% cantitatea de lapte care este pusă la dispoziția pieței, pentru că în felul acesta deja s-ar putea ajunge la rezultate pozitive. Noi am, adus, am auzit frecvent prezentări foarte interesante în comisia noastră. Dar acest subiect, încercarea de uh, structurare a cantității, de ajustare și diminuare a cantității, mi se pare că poate fi o soluție foarte binevenită. Mulțumesc foarte mult. Da, ați uh, formulat-o foarte frumos, un management al cantității, dar cum uh, putem să-l aplicăm în practică? este eh, o problemă. Doamne, Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Rupe, cred că subiectul discuției de astăzi este unul relevant. Sunt recunoscător tuturor vorbitorilor dar trebuie să spun că ceea ce ne preocupă astăzi eh, s-a discutat deja în repetate rânduri și am un sentiment de nemulțumire pentru că propunerile pe care le facem nu sunt chiar așa de noi. Vorbim despre efecte, dar nu avem propuneri rezonabile despre modul în care uh, efectele cu care ne confruntăm ar putea să fie uh, controlate. Iar uh, volatilitatea prețurilor se vede de multe ori um, sau se vedeau în magazine. Acum um, lucrurile s-au schimbat. În primul rând, fermierii sunt cei care au de suferit pentru că prețul în magazin scade. Și a, uh, diferența între diversele state membre este foarte mare. Fermierii nu prea au abilitatea de a negocia, nu sunt foarte uniți, pozițiile lor sunt uh, dispersate în momentul negocierilor. Uh, iar cei care provin din industria procesatoare și comercianții profită de această situație de dezbinare, să spunem, a fermierilor și nu știm exact dacă prețurile stabilite sunt corecte sau se bazează pe speculații. Deci, de fapt, procesatorii și uh, companiile uh, care se ocupă de comercializarea produselor sunt uh, cele care înregistrează profit și adăpostesc profitul în paradisuri fiscale, iar noi în Europa continuăm să discutăm despre soluții pentru fermieri, ignorăm faptul că există deja o criză a laptelui și a cărnii, pentru că în Lituania, de pildă, Congresul uh, Fermierilor uh, și din industria uh, laptelui a fost convocat și peste o mie de persoane au venit pentru a discuta cum pot să-și mai asigure viitorul, pentru că mulți primesc 15 sau maximum 30 de eurocenți pentru litrul de lapte. Asta nu le asigură un viitor. Uh, pe de altă parte, nici guvernul nu poate să stabilească prețuri fixe. Pentru că nu mai putem vorbi despre o fluctuație, prețurile au ajuns la nivelul cel mai scăzut. Mai mult nu se poate uh, Uh, reduce un preț, iar uh, fermierii au ajuns într-o situație foarte dificilă, complicată și mai mult de stoparea exportului spre Rusia, pentru că nu a existat oferte alternative pentru fermieri uh, să își desfacă produsele. Deci, poate că situația fermierilor din Lituania este una specifică. Poate că trebuie să încercăm să introducem iarăși sisteme de asigurare a riscurilor, pentru că altfel uh, oamenii pur și simplu vor pleca de la țară, nu mai au niciun viitor în uh, munca în agricultură. Mulțumesc, domnul Bove. Înainte de toate, câteva observații legate de prezentări. Când uh, a existat o volatilitatea prețurilor legată de grâul din uh, Rusia, uh, deja am avut uh, o discuție a fost de fapt rezultatul unui joc speculativ în urma unui mare grup de presiune. Deci și-au manifestat în felul acesta puterea. În același timp, laptele de la 1 aprilie producătorii uh, se află acum deja pe piața financiară. Deci, uh, da, și piața financiară joacă un rol și, uh, într-un fel, influențează cotele de piață. Al treilea element, puterea pieței internaționale, pentru că în clipa de față Există din ce în ce mai mult o uh, logică a schimbului de produse. Până la urmă, aici competitivitatea internațională uh, stabilește prețurile. Dar această piață nu are nicio legătură cu prețul de producție real. Deci ar, hai, noi în 2015 ne confruntăm cu necesitatea de a alinia într-un fel costurile de producție, dar este o situație contradictorie. Nu uh, uh, putem să impunem niște prețuri uh, într-o piață uh, care până la urmă pe plan global este interconectată. Nu ne putem rupe de uh, acel fenomen. Iar în ce privește industria laptelui, ar trebui introdusă o posibilitate de a-i susține pe producători când există o supraproducție, sigur că scad prețurile, dar până la urmă Consiliul a refuzat în cadrul trilogului, susținut și de comisie, o asemenea măsură de a încerca să reglementăm cantitatea de lapte pe piață. Acum, ă, subvențiile ă, în cadrul PAC nu corespund în niciun fel cheltuielilor reale ale agricultorilor. Și acest lucru este ă, extrem de important. Avem în clipa de față fermieri care trăiesc sub nivelul salariului minim dar, ă, de fapt, și ă, subvențiile primite nu mai corespund în niciun fel costurilor de producție. Deci este un element pe care trebuie să-l avem în vedere. Politica agricolă, așa cum a fost reformată, nu corespunde realității vieții agricultorilor și conectarea între subvenții și uh, producție este o chestiune centrală. Nu putem să dezvoltăm o politică agricolă deconectată. Este o iluzie uh, în momentul în care uh, am încercat în felul acesta să ne încadrăm în uh, regulile Organizației Mondiale a Comerțului. Canada și Statele Unite au acționat uh, ca atare de sine stătător, în timp ce Europa a încercat să fie un elev silitor și să accepte niște uh, reguli impuse din afară, dar nu cred că lucrurile vor putea să funcționeze astfel. Mulțumesc foarte mult, uh, domnul Taran. Écoutez, euh, je partage tout à fait l'intervention euh, précédente. Euh. Sunt într totul uh, de acord cu uh, antevorbitorul meu. Vreau să le mulțumesc experților care au încercat să înțeleagă mizele europene ale agricultorii. E adevărat, zarurile au fost aruncate. Deși, uh, dincolo de criza financiară, trecem și într o perioadă de prețuri foarte mici, pentru că agricultura europeană a fost uh, sacrificată pe altarul liberalizării OMC și a liberului schimb. Agricultura europeană este afectată de toate politicile europene, politici politiciste. au scăzut toate prețurile, în special prețul petrolului. Acum ar trebui să legăm prețul alimentelor și de alte materii prime. Situația dramatică în care se găsește agricultura europeană arată în fiecare zi că um, politica ultraliberală a Uniunii Europene este periculoasă. Cred că de 30 de ani ni se tot impune de la Bruxelles acest model care trebuie aruncat. Trebuie să ne deconectăm trebuie de la acest uh, model. Trebuie ca fiecare stat să-și poată regăsi suveranitatea în materie de alimente. Mulțumesc! Doamna Dola, raportoarea are cuvântul acum. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Vreau în primul rând să le mulțumesc experților care au venit astăzi uh, să ne împărtășească gândurile lor. Intervențiile um, lor generează încă și mai multe întrebări decât cele la care putem noi răspunde în acest raport, care este un efort colectiv. Aș dori să formulez așadar cinci observații, cinci întrebări. Prin uh, volatilitatea prețurilor s-a înțeles uh, tot timpul fluctuația veniturilor uh, producătorilor, deci există o legătură strânsă între volatilitatea prețurilor și veniturile producătorilor. Uh, în al doilea rând, e vorba de măsurile de gestionare a crizelor care sunt incluse astăzi în uh, al doilea pilon pentru dezvoltare rurală. Cum sunt ele aplicate în fiecare stat membru și care, uh, cât de mare este capacitatea utilizată prin cadrul acestui program de dezvoltare rurală pentru a um, soluționa, pe măsura posibilului, crizele, gestionarea acestora? În uh, al treilea rând, pentru că vom vorbi despre PAC 2020, așa cum au făcut-o și colegii mei, cum putem lupta împotriva volatilității prețurilor în, din perspectiva PAC 2020. Mai mulți experți și colegi deputați s-au referit la măsurile existent în alte regiuni ale lumii, precum Statele Unite, din ce alte măsuri, măsuri ale altora, ne putem inspira. Domnul Tarabella s-a referit la Canada sau menționat Statele Unite. Noi acum uh, suntem în negocieri ale TTIP. Eu nu uh, mă voi referi la semnarea sau nesemnarea acestui acord. În orice caz, în, starea, în stadiul actual al negocierilor, cum putem combate volatilitatea prețurilor în relații noastre comerciale și în cadrul um, negocierilor TTIP. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Andriu are cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vreau și eu să mulțumesc pentru intervențiile introductive Cu toții suntem foarte conștienți de situație, știm că piața agricolă este instabilă și că este afectată de crizele prin care uh, traversăm. Cu toții dorim să se restabilizeze piața agricolă. În ultimii ani, volatilitatea s-a văzut agravată de faptul că în uh, anii 90 a început o dereglementare, o liberalizare a vieții agricole și apoi liberalizarea aceasta a avut loc și ca urmare a semnării acordurilor de liber schimb internaționale. Această volatilitate a prețurilor este un fenomen periculos din trei privințe. În primul rând, pentru securitatea, siguranța alimentelor, de, pentru uh, capacitatea consumatorului de a-și cumpăra hrană, pentru supraviețuirea agricultorilor, care se văd tot timpul forțați să se modernizeze și ne aflăm uh, într-o situație în care aceștia sunt foarte, foarte vulnerabili. Și um, întreprinderile alimentare au nevoie de o siguranță a aprovizionării pentru a se putea menține pe linia de plutire și pentru a se dezvolta. Este așadar absolut necesar să reglementăm piețele agricole. Nu putem uita că acest lucru s-a întâmplat și în marile regiuni ale lumii care și-au uh, creat propriile lor politici uh, agricole pentru a nu depinde de strategiile din exterior pentru a șoni populația. Bugetul uh, PAC, deși ajunge la 32% din bugetul Uniunii Europene este oricum mult mai puțin decât bugetul uh, fiecărui stat membru. Trebuie să existe așadar și dorință politică de a se crea o politică publică dinamică în domeniul agricol. Această reglementare, desigur, trece prin PAC. Trebuie să existe o reglementare la nivel public. Nu trebuie să revenim asupra mecanismelor de intervenție din trecut, ci de crearea unor instrumente adaptate situației actuale. De asemenea, trebuie să se uh, susțină și din domeniul privat uh, organizarea uh, companiilor. Trebuie să introducem reguli europene și internaționale care să, prin care să se evite speculațiile cu materii prime și alimente. Eu aș dori să adresez experților noștri trei întrebări. Se poate spune că astăzi că volatilitatea prețurilor materiilor prime agricole a crescut în ultimii ani? De asemenea, aș vrea să vă întreb dacă se poate aprecia uh, cât de afectate sunt piețele agricole reprezentantul Universității din Gand a spus uh, că sunt chestiuni care afectează producția. Ce formă de reglementare putem, prin urmare, să introducem în uh, pacul actual și în pacul viitor 2020 pentru a încerca să limităm volatilitatea. Mulțumesc, domnul Iar are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și experților uh, noștri. Dat fiind faptul că avem această temă pe ordinea de zi, Știm cu toții că nu este vorba de fluctuații normale de preț, ci de faptul că prețul a ajuns la un record minim negativ care afectează um, fermele și agricultorii europeni. Eu a trebuit să cresc într-un sistem și de aceea sunt și, am și anumite dubii acum în care volumele erau reglementate, era stabilit clar cât uh, aveai voie să produci și erau, existau și prețuri garantate. Și lucrurile au și funcționat cât de cât. Mie mi se pare că tematica discutată astăzi este absolut justificată. De aceea trei întrebări. Aveți o idee care ar trebui să fie raportul între susținere și responsabilitatea susținere acordată și responsabilitatea antreprenorială a agricultorilor. A doua întrebare. Știți uh, cam uh, câte resurse financiare ar trebui transferate într-un model sau în altul? Asta ne-ar fi util pentru că la un moment dat ar, va trebui să începem negocierile pe buget. Și în al treilea rând, o întrebare probabil tipică pentru Germania. La noi mai e și problema că mm, situația micilor agricultori este foarte dificilă. Volatilitatea prețurilor, uh, sigur, uh, a existat și în trecut, dar în momentul de față este foarte greu pentru acești mici producători uh, de subzistență, să spunem, care să-și creeze resurse proprii pentru a contracara această volatilitate a prețurilor. Mulțumesc, domnul De Castro. Mulțumesc. Domnule președinte, aș dori și eu uh, să felicit uh, grupul de experți prezent astăzi aici pentru că Uh, ne-au făcut să ne gândim la o serie întreagă de teme foarte interesante care ne așteaptă pe viitor pentru a vedea cum anume putem uh, creiona reforma viitoară. Au mai existat încercări și în trecut pentru a aborda această temă, dar nu am reușit încă până acum. Volatilitatea prețurile este o temă centrală importantă care pune în dificultate întreprinderile și în special gestiunea întreprinderilor. Uh, și a investițiilor din partea întreprinderilor. Întrebarea pe care vreau să o adresez față de rigiditatea bugetului european, cum anume am putea introduce instrumente precum plăți anticiclice sau alte mecanisme de gestiune a volatilității în condițiile unei rigidități financiare sau altfel formulat, ce anume am putea propune concret, fără a ne gândi la o modificare structurală a bugetului european, care evident ar fi un demers uh, mult prea complex și ar presupune o dinamică mult mai amplă decât ceea ce este tema noastră de discuție astăzi aici. Mulțumesc, domnul Des. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și eu experților pentru prezentări. Mm, acum, din cele auzit, nici eu nu știu prea bine care ar fi cel mai bun sistem. Am avut o. Am avut cote de lapte și totuși prețurile au fluctuat între 40 și 20 de cenți și costurile țăranilor au de 13 cenți. Acum, dacă se vorbește despre o limitare a producției, aș vrea să știu ce sistem ar funcționa. Prima întrebare. Vă puteți imagina că uh, Europa să beneficieze de un sistem în ceea ce privește laptele și dacă da, atunci cum uh, ar funcționa un astfel de sistem? A treia întrebare. Prețul de intervenție uh, credeți că se mai potrivește astăzi cu piața actuală? Eu consider că nu, pentru că dacă prețul este deasupra prețului de intervenție, atunci asta nu funcționează și dacă uh, o întreprindere de procesare mai uh, primește doar 27, 28, 29 de cenți, atunci nici prețul de intervenție de 22 de cenți nu-i mai ajută. Și a patra întrebare. Știu că situația este oarecum diferită în statele membre, dar cred că este nevoie și de presiuni din partea Europei asupra statelor membre în ceea ce privește sistemul de impozitare, pentru că în trecut au existat ani în care agricultorii au avut uh, rezultate bune, dar au trebuit să plătească 45% din profitul lor către stat. Eu cred că uh, dat fiind faptul că agricultura depinde de vreme și de mulți alți factori, Uh, există posibilitatea creării unor rezerve pentru ani mai proști. Și ar fi bine ca agricultorii să poată pune deoparte bani proprii pentru ani de criză. Mi-aș dori ca domnii profesori să se refere și la aceste puncte enumerate de mine. Uh, și un ultim aspect M-a uh, iritat faptul că de mare este puterea de piață a anumitor uh, lanțuri de comercializare, pentru că am înțeles că acum uh, contractele la termen pentru brânză și uh, unt se fac la 20% din prețul laptelui de astăzi. Și în momentul de față, de asemenea, Uh, problema este uh, și a faptului că sunt aprobate și fuziuni majore între lanțuri comerciale care astfel obțin o poziție de monopol și nu m-ar fi surprins acest lucru dacă în Germania am fi avut uh, o, un guvern liberal, dar este un guvern din care fac parte și socialdemocrații. Mulțumesc! Am finalizat astfel lista celor care doriți să intervină. Și dacă îmi permiteți, am să formulez și eu o întrebare aici. Oare volatilitatea prețurilor nu ține de însuși esența agriculturii? Pentru că agricultura presupune evenimente meteo, neprevizibile, cicluri de creștere. În al doilea rând, N-ar trebui oare să analizăm prețurile într-un ciclu de câte 5 ani? Pentru că dacă am face acest lucru, am constata existența unor relații între diferite aspecte. Și a treia chestiune, perspectiva globală. Aceasta ar trebui să ne ajute, pentru că am putea avea astfel posibilitatea să vindem mai mult pe piețele globale, dar lucrurile funcționează în ambele direcții, de fapt, și este dificil pentru noi să intervenim asupra prețurilor, iată. Și, în fine, volatilitatea factorilor de producție. Există niște costuri minime care nu depind de fermieri și de agricultori ați putea încerca să vă împărțiți răspunsurile la aceste întrebări. Sigur că nu trebuie să răspundeți la fiecare întrebare în parte. Din motive de timp, cred că se impune limitarea la 2-3 minute pentru fiecare dintre dumneavoastră. Deci aveți cuvântul. Cine dorește? Je crois que... Mulțumesc, domnule președinte. Având în vedere intervențiile de azi, cred că putem trage concluzia că volatilitatea este în primul rând o problemă politică. Pentru că problema este deschiderea piețelor. Volatilitatea este consecința angajamentelor care s-au uh, luat. Dacă venim cu soluții tehnice, la această situație, uh, trebuie să ne gândim dacă dorim să schimbăm sau să nu schimbăm uh, mediul internațional și politic. Europa și-a luat anumite angajamente și anumite angajamente dintre acestea pur și simplu interzic punerea în aplicare a anumitor mijloace. Este clar că fluctuațiile de prețuri care nu înseamnă volatilitate. Fluctuațiile sunt un fenomen normal. Volatilitatea înseamnă o variabilitate foarte mare alături de incertitudine. Astăzi, aceasta este situația și e valabil în ambele sensuri. Se face o legătură între uh, sfârșitul, finalul cotelor și începutul volatilităților, însă nu este așa. În 2008-2009, în sectorul laptelui, uh, Uh, prețurile au crescut foarte mult, așa cum au și scăzut foarte mult, deși existau cotele. De ce? Pentru că pur și simplu politica agricolă europeană uh, nu mai este doar uh, un port protejat. Suntem în mijlocul oceanului și este furtună. Acum pe piața, internațională, pe piața europeană a, activează mai mulți actori prețurile nu sunt afectate în același fel. Există marile materii prime, există produse lactate. Se vorbește despre cereale, însă nu se vorbește despre toate produsele agricole. Asta în primul rând. Apoi această volatilitate, dacă trebuie să rămânem în aceeași linie argumentativă, este evident că în ceea ce privește produsele uh, importante, uh, Europa a crescut prețurile. Să nu uităm că prețurile cereale sunt fixate la nivel global în America de Nord, iar prețul la lapte se fixează în Oceania. Noi putem întotdeauna să scădem uh, volumele. Dacă dorim să scădem volumele, nu vor crește doar prețurile europene, ci toate cele mondiale. Deci cine va câștiga până la urmă dacă facem acest lucru? Noi nu. Dacă Uniunea Europeană respectă tratatele pe care le-a semnat, respectă regulile pe care le-a acceptat, cred că este indispensabil nu să ne, să ne dorim să activăm foarte, să, să acționăm foarte mult asupra volatilității, ci să do, ne dorim să protejăm producătorii de volatilitate. Trebuie să-i protejăm, și eu cunosc un singur uh, sistem care asigură împotriva uh, acestor, uh, cum se zice, hachiță, acestor schimbări ale pieței. Sistemul de asigurări. Trebuie să încercăm să-i asigurăm pe producători trebuie să încercăm să garantăm nu venitul producătorilor. Marja este cea care determină dacă un producător va rezista pe piață sau nu. Trebuie să vorbim despre marjă, pentru că ea este esențială când vorbim despre exploatația agricolă. Vă mulțumesc! Dacă îmi permiteți foarte pe scurt, am arătat că volatilitatea este un fenomen foarte complex, că există multe variabile macroeconomice, de la cursul de schimb până la corelarea cu prețurile altor mărfuri. Astăzi nu încercăm să vedem cum să combatem volatilitatea, ci cum să o gestionăm la nivelul exploatațiilor agricole și ce politici să stabilim pentru ca um, exploatațiile agricole să aibă marja necesară pentru a gestiona aceste riscuri. Măsura de autolimitare a producției este o, opțiune interesantă, o temă care trebuie aprofundată, însă presupune limitele arătate de colegul nostru, în sensul că suntem pe piață globală, pe de altă parte, însă știm că inelasticitatea ofertei pentru o perioadă mai scurtă este evidentă pentru că în agricultură există un ciclu productiv care demarează la un moment și se finalizează mult mai târziu decât dinamica pieței. În trecut am experimentat puțin și cu pachetul uh, pentru lapte, de aceea nu este ușor de gestionată subiectul și trebuie să avem uh, prudența necesară. În ceea ce privește consumatorii, în minutele puține pe care le-am avut la dispoziție, am uh, subliniat faptul că mecanismele de transmitere a costurilor în preț sunt ineficiente. Astăzi, transparența este extrem de importantă. În încheiere aș vrea să mă refer la instrumentele posibil eficace pentru ca agricultorii să poată gestiona efectele volatilității asupra propriului venit sau, mai bine spus, asupra propriei marje de profit. În ultimul diapozitiv pe care l-am prezentat, tocmai asta era ideea, așa cum spunea și domnul Des. Uh, să vedem cum anume agricultorii ar putea vremuri pună să pună o parte deoparte care să uh, bani care să meargă într-un cont uh, și în care și uh, fonduri sau instrumente europene să aducă o contribuție. Nu cu 70% din media pe trei ani, așa cum se vorbește în regulament. Pentru ca astfel agricultorul să poată să facă față unor mici pierderi, pentru că are nevoie agricultorul de așa ceva. Ciclul de producție este foarte lung și fără acest capital riscă să nu supraviețuiască. Există astfel de inițiative în anumite state și experiența din Canada ne um, ajută deja. Însă, Important ar fi susținerea anticiclică, Și, de asemenea, uh, trebuie să lucrăm puțin și la partea uh, fiscală în ceea ce privește aceste uh, venituri, pentru că acest mecanism de stabilizare a veniturilor este se apropie deja la ceea ce spuneam eu, însă avem aici o plată ex din partea statului sau unor programe de dezvoltare rurală, în timp ce eu aș prefera o intervenție ex ante. Aici vroiam să răspund unei cifre lansate uh, de colegul dumneavoastră în momentul de față 3,5 miliarde de um, euro sunt investite în asigurări, mecanismul de stabilizare a veniturilor și fonduri mutuale. Câteva chestiuni în ceea ce privește restricțiile. Nu cred că ar trebui să revenim la era cotelor, pentru că s-a spus de uh, mai multă lume că și pe vremea cotelor exista volabilitatea prețurilor. Vreau doar să revin la echivalența cu piața energiei și pentru că au existat și aici chestiuni similare. În agricultură există această obligație de a lăsa terenuri în pârloagă, s-a renunțat la acest sistem și din într-un motiv uh, bine întemeiat. De fapt, când prețurile erau ridicate pe piața Statelor Unite cu protejarea marjei în sectorul lactatelor, uh, se face legătura aici de cu momentul în care primirea acestor ajutoare partea statului și a limitării producției. Uniunea Europeană este mare, dar nu are un impact mare asupra piețelor globale în acest uh, domeniu. Nu pot să vin eu acum cu o soluție universală, vă spuneam doar uh, că poate se impune să ne gândim uh, la exemple care au funcționat în politica agricolă în trecut și care sunt implementate de pildă și pe piața electricității. Acum, în ceea ce privește întrebare cu privire la implementarea pilonului 2 actual și a instrumentelor disponibile aici. Realitatea este că puține state au luat inițiative de implementare. Se pare că nu e ușor să încurajezi sectorul privat chiar în condițiile unei susțineri din partea guvernului pentru crearea acestor scheme de asigurare și s-a discutat deja în mai multe rapoarte în acest lucru. Alte intervenție s-a referit la puterea de piață și volatilitatea pieței. Aici, sigur, s-ar putea să apară și fel de probleme în ceea ce privește puterea pe piață și s-a menționat și sectorul lactatelor. Aici cooperativele au o mare cotă de piață, dar uh, nici așa nu se poate rezolva volatilitatea. Dacă privim doar la putere de pe piață ca instrument de rezolvare a volatilității, nu cred că uh, se poate face acest lucru. Acum mi-am depășit cele două minute și pentru a încheia, aș mai spune că cred într-adevăr că volatilitatea face parte din uh, activitatea agricultorilor. Problema e în ce măsură și uh, decizia politică poate interveni ca susținere. Mulțumesc. Uh, so many questions. Uh... Atât de multe întrebări au fost formulate. E greu să răspund la diversele întrebări individual. Volatilitatea, până la urmă, este determinată de piață. Își dorește un produs sau nu are nevoie de acel produs E foarte greu să controlezi volatilitatea cu cantitate, limitarea cantității, așa ceva nu poate să funcționeze. Iar în ce privește uh, formulele din Statele Unite găsite. Să știți că acolo produsele sunt poate mai ieftine decât la noi, deci noi am putea până la urmă să îi ajutăm mai mult pe producătorii din Statele Unite să le crească uh, prețurile dacă am încercat să găsim rezolvări pe plan european. Deci vreau să înțeleg cum uh, am putea găsi instrumente care să uh, controleze uh, cantitatea de produse agricole. Trebuie să interpretăm semnalele pieței, pentru că uh, nu trebuie să investești în sporirea producției atunci când prețul scade la un produs. Iar în legătură cu aceste schimbări în cadrul politicii agricole comune. Vin, spuneam, dintr-o um, zonă în care um, sunt familii de fermieri. Trebuie să facem față schimbărilor uh, pe care sistemul le-a cunoscut. Vă spuneam, fratele meu este încă fermier și a existat o depopulare în zona rurală. Dar uh, nici uh, eu nu aș fi uh, putut să uh, rămân fermier sau fratele meu să rămână fermier dacă ar fi continuat politica pe care noi am practicat-o în ultimii 25 de ani de a spori producție, de a investi în, să zicem, sectorul zootehnic trebuie să ne gândim la avantajele pe care uh, piața le oferă acum și a um, liberalizării activității fermierilor prin decizie politică. Da, într-adevăr au fost uh, puse multe întrebări, ceea ce demonstrează că este o preocupare centrală. Și dacă ține seamă de ceea ce a spus domnul Bove, politica agricolă comună a fost uh, concepută în cadrul unei evoluții în Organizația Mondială a Comerțului, care, uh, pe de o parte, își mărmărea securitatea alimentară și exista și alte motivații care erau poate mai puțin fericite. În clipa de față nu putem face față crizelor succesive, de aici și volatilitatea prețurilor uh, și domnul Iar um, a Uh, făcut trimitere la uh, problemele majore pe care bugetele restrânse uh, le au vis-a-vis -vis de volatilitate. Există 60% din bugetul agricol european care este destinat plăților compensatorii și aceste plăți sunt uh, câteodată insuficiente când prețurile sunt uh, scăzute. Deci va trebui ca fermierul să încerce să echilibreze într-un fel cu forța de muncă pe care o angajează, cu familia sa, să contracareze efectele uh, nefericite. Sigur că există și aceste fenomene contraciclice, este nevoie de recalibrare, dar trebuie să se acționeze și uh, asupra prețurilor care sunt exagerat de mici sau exagerat de umflate. Deci trebuie să existe o ierarhizare a modului de operare care să valorifice corespunzător bugetul european și bugetul național. Există trei niveluri care fiecare poate să aibă o contribuție și s-a vorbit aici și despre uh, sistemul de asigurări. Da, sigur că agricultorii uh, trebuie să își asigure într-un fel și producția și să opereze cu anumite marje. Dar uh, într-un fel, nu vreau să anticipez uh, următoarea mea intervenție, ca atare mă opresc aici. Mulțumesc foarte mult! Deci am discutat situația actuală și acum dorim să ne concentrăm uh, mai mult asupra perspectivelor viitoare și dau cuvântul pentru început domnului Fenton pentru 8 minute. Thank you. Mulțumesc. This is the usual. I represent a financial uh, service reprezint o companie de servicii internaționale Suntem o entitate eh, care funcționează sub eh, reglementare și aceasta este prezentarea pe care am făcut-o. FC Stone se numește compania noastră. Pentru început, cine suntem, cât de volatil este industria lactatelor, cât de eh, volatil sunt prețurile produselor în Statele Unite, ar putea să funcționeze sistemul în Europa? Sigur că eh, este un subiect foarte tehnic și voi încerca să aduc eh, clarificări de aceea mă voi concentra pe un singur sector. Intel FC Stone uh, este uh, o companie care se ocupă de riscurile uh, în sectorul lactatelor și de managementului situațiilor de risc avem experiență și în ce privește piețele viitoare din Noua Zeelandă, dar și din uh, Statele Unite. Pentru a vă oferi o idee despre uh, activitatea noastră pe mapa Mont, S-a vorbit aici despre marje, nu doar despre managementul riscului în ce privește prețurile. Noi aplicăm aceleași principii și în ce privește riscul în domeniul producției petroliere eh, ca și în domeniul lactatelor. Cât de mare este volatilitatea? Vă prezint aici o reprezentare grafică. Aici este un slide Vedeți eh, perioade ianuarie 2002 până în dreapta ianuarie 2012 și vedeți în stânga fluctuațiile de preț și veți vedea că a existat câteodată un plus de 10% până la un minus de 10%. Am analizat perioada pe un interval de 4 săptămâni, dar și pe perioade mai lungi. Vedeți aici care este până la urmă piața de mărfuri și um, cât de uh, mare este volatilitatea aici în față de anul trecut. Ați văzut că în perioada crizei creditelor din ianuarie 2008 până în 2010 a existat o fluctuație uriașă. Um, de la uh, cât eram obișnuiți, un plus de 10% sau minus de 10%, până la un plus de 20% sau un minus de 20%. Slide-ul următor. Veți aici și uh, schema echivalentă din ianuarie 2009 uh, până în ianuarie 2000. Vedeți că aici din ianuarie 2000 până în do- ianuarie 2017 fluctuațiile au fost din nou foarte mari. Cele mai spectaculoase uh, fluctuații din nou în ianuarie 2007 și 2008 și a urmat din nou o perioadă de mare volatilitate și în principal fermierul eh, la un capăt al lanțului și consumatorul la celălalt capăt al lanțului au avut de suferit impactul acestei eh, volatilități. Aici eh, Cunoaștem deja uh, prețul la lapte, clasa 3. Vedeți uh, cum uh, a evoluat prețul până în ianuarie 2010. Chiar dacă piața este liberă, vedeți linia albastră care înseamnă uh, subvenții pentru lapte și uh, linia uh, roșie înseamnă fluctuația liberă. Și aici vedeți că până la urmă subvențiile le-au permis fermierilor să continue să producă, să rămână în continuare în business dar eh, până la urmă, eh, fermierii au trebuit să ia și o decizie de eh, natură comercială mm, care i-a obligat să își înceteze producția. Veți vedea că aceeași schemă s-a repetat în Europa. Aici este prețul la unt în Uniunea Europeană și aici uh, uh, intervenția nu ai mai permis fermierilor să își continue producția. Deci, uh, deși, pentru că a existat un surplus al producției, prețul a scăzut foarte mult. Iar aici obiectivele principale ale managementului uh, riscului, uh, stabilirea unor marje, reducerea volatilității și uh, garantarea un, unui venit. Deci, dificultățile de a avea un asemenea management al riscului. Vedeți aici în principal o schemă care reprezintă prețurile la lapte. Este un cerc vicios din care e greu să ieși. Deci cum funcționează acest tip de uh, control al riscului în Statele Unite? Prin COOP, fermierii și utilizatorii finali uh, primesc uh, aceste variabile ale prețurilor pe piață în fiecare lună pot pe bază voluntară să se adreseze asociațiilor și să stabilească un anume preț. Aici uh, vedeți ce se poate întâmpla în următorii doi ani prin uh, prețuri uh, stabilite în cadrul uh, asociațiilor. Și încercăm eventual să copiem acest model și în Europa. Aici vedeți volatilitatea prețului laptelui în Statele Unite. Fermierul primește prețul în baza acestui scheme. Linia verde pe care o vedeți aici, în continuarea liniei roșii, aici este până în 2016 situația actuală și aici uh, fermierul uh, poate să uh, negocieze în asociația sa prețul și cantitatea de produse pentru anul următor. Aceasta este reprezentarea poate cea mai importantă. Aici este iarăși situația fermierilor din industria laptelui din Statele Unite. Din nou, prețul laptelui pentru clasa a treia. Aici există iarăși un tip de control al riscului. Vedeți vârfurile uh, liniei roșii, iar linia verde este cea convenită până la urmă de către fermieri în a controla producția și prețurile. Și în felul acesta fluctuațiile uh, au fost mult mai mici. Permite uh, o activitate de planificare pentru fermieri vor ști Uh, care vor fi și prețurile uh, la investiții, pentru că atunci când uh, prețul laptetului va fi de 40 de cenți pe litru, sigur că se va simți stimulat să ia un împrumut de la bancă pentru a-și spori producția. Deci atunci când uh, iei un împrumut de la bancă, trebuie să ai și garanția că prețurile uh, nu uh, vor fluctua foarte tare sau nu vor scădea foarte tare în următorii doi ani. Deci, iată, iar nou situația în sectorul laptelui în 2014, prețul la fermieri și în mai 2014 ar fi putut să folosească acest instrument. Vor avea în felul acesta acces mai bun la piață. Și slide-ul următor ar fi putut uh, în felul acesta să mizeze pe 5,6 uh, eurocenți mai uh, mult. Slide-ul următor echivalentul pentru fermierii din Regatul Unit. Vedeți că aici ar fi, fi uh, putut să își reglementeze uh, prețul în 2014 dacă ar fi avut acces la un asemenea sistem de stabilire a prețurilor. Iată și provocările legate de lichidități reprezentate în acest tabel. Îmi cer scuze dacă am depășit timpul. Mulțumesc foarte mult și îi dau cuvântul acum domnului Carl pentru 8 minute. Mulțumesc, domnule președinte. Voilà. Je réponds euh, à la question que vous avez posée tout à l'heure sur euh, les causes. Mă voi referi la întrebarea de mai devreme, cauzele volatilității. În primul rând, anticipările agricultorilor, speculația și apoi uh, capriciile naturale. Primele riscuri sunt riscuri endogene, depind de jucători. Acestea nu sunt riscuri uh, care pot fi asigurate, pentru că ei, în general, iau decizii împreună. Singurele riscuri care pot fi uh, asigurate sunt cele naturale, celo, cele care trebuie gestionate. Volatilitatea piețelor este structurală. Dezmembrarea politicilor publice, despre care s-a vorbit, și stocarea a făcut ca volatilitatea, care era limitată de stocaj, să fie mai greu de gestionat va trebui să avem multe instrumente noi acum, pentru că stocajul este un instrument de ultimă instanță. În plus, volatilitatea înseamnă că echilibrul dintre cerere și ofertă, care poate fi de 1,5, poate antrena, atrage după sine fluctuații destul de importante. Domnul Fenton a spus-o deja de 15 ani pe piața laptelui. Sunt uh, volatilități extreme anuale care cresc. Deja diferențele ajung la 10%, adică diferențe considerabile. În cazul grâului, de la începutul anilor 2000, avem volatilități tot mai mari. E adevărat că sunt și uh, perioade de creștere care durează un an sau doi, însă problema sunt modelele economice ale Băncii Mondiale și ale OCDE, care consideră că oferta se ajustează automat prețurilor, că toți uh, actorii au anticipări raționale, ceea ce nu e adevărat, și nu țin cont de schimbările climatice sau de incidentele climatice, de fapt. Ei nu țin cont, în modelele lor, nici de jocul speculatorilor. Previziunile pe baza modelului OCDE apar aici uh, de, din uh, anii 80 sunt prevederile, previziunile referitoare la prețul cerealelor și vedeți acolo și prețurile reale. Deci modelele care există în ziua de azi nu permit uh, să anticipăm volatilitatea și mai rău uh, îi duc pe factorii politici să renunțe la instrumente pentru că creează impresia că ne aflăm într-un mediu stabil, fără riscuri. Noi uh, am uh, creat un model nou, modelul Momagri, care permite integrarea volatilității prețurilor. La sfârșitul uh, anului, anului 2014, iată care au fost estimările pe baza modelului și iată realizarea reală a profiturilor. Se vede cât de mare a fost scăderea în 2015. Oricum, este necesar, absolut necesar să avem un instrument pentru a putea prevedea volatilitatea, pentru că mediul este, numai stabil nu este. Ce instrumente putem folosi așa pentru a combate volatilitatea? În primul rând, nu există soluții miraculoase. Deputații încearcă să-și imagineze cum uh, pot schimba pacul dar trebuie să știe că nu există un instrument miraculos. Trebuie să ținem cont de uh, specificitățile produsului și de dacă ele pot fi depozitate, dacă depinde sezon, sezon, uh, dacă există și piețe uh, alternative. Iată și cum putem interveni vedeți sus riscul uh, individual sau riscul sistemic. Apoi avem riscurile obișnuite, cele care pot fi limitate și cele catastrofice. Intervenția publică europeană trebuie să fie undeva în dreapta sus. Dacă dorim să reechilibrăm piața, trebuie să avem acțiuni contraciclice. Pentru că există atât riscuri sistemice cât și catastrofice. Asta se întâmplă la ora actuală pe piața laptelui și probabil că se întâmplă și pe piața creșterii uh, de animale. În ceea ce privește riscurile uh, care pot fi uh, gestionate, trebuie să se acționeze la nivel colectiv și public. Trebuie să profităm de capacitatea cooperativelor de a atenua impactul volatilității și le aduce pe toate undeva la mijloc. Um, trebuie să existe uh, acoperire la termen, um, asigurări și uh, fonduri de uh, limitare a riscurilor. Pot exista regulamente europene în domeniul asigurărilor pot exista intervenții de la bugetul european, atâta timp cât există flexibilitate la nivelul statelor membre. Riscurile obișnuite trebuie gestionate la nivelul uh, celui care gestionează o exploatație agricolă. Astăzi, în Franța, se aplică măsuri mai degrabă riscurilor uzuale, obișnuite și nu riscurilor sistemice. Ajutoarele decuplate nu au niciun fel de efect asupra gestionării volatilității și riscurilor. Dacă știm că 60% din bugetul european se dedică ajutoarelor decuplate, care sunt inutile dacă prețurile sunt mari și sunt insuficiente dacă prețurile sunt mici, Cred că acum calea de urmat pentru Parlamentul European și Consiliu este redistribuirea ajutoarelor decuplate și ajutoarele contraciclice și intervențiile pot echilibra piața. Am făcut un proiect uh, nou pentru PAC, care ar fi mai ieftin și care ar fi limitat în perioada de criză conform simulărilor noastre, în perioada 2011-2015, bugetul european ar fi putut economii, uh, economisi 7 miliarde de euro pe an. Iar în ziua de azi, uh, costurile ar fi uh, costul mediu al fondurilor alocate anual. Cam aceea ar fi cifra despre care ar fi vorba. Sistemul actual uh, face cheltuieri uh, excesive din uh, fondurile destinate ajutoarelor. Trebuie să ne readaptăm și să adoptăm măsuri contraciclice și să readaptăm uh, pacul în acest sens. Mulțumesc. Ne-ați pus pe gânduri. Să ascultăm acum și câteva comentarii din sală. Domnul Feder are cuvântul două minute. Repet, trebuie să știm dacă Uniunea Europeană va rămâne la pozițiile pe care le-a luat uh, înainte de uh, aceste, uh, în timpul acestor negocieri, asumându-și rolul de conducere. S-a uh, așteptat semnarea tratatului de la Doha, care nu s-a semnat. Prin urmare, deciziile sunt de natură strict politică. În al doilea rând, trebuie să avem în vedere natura volatilității. ne întoarcem uh, undeva în epoca faraonilor, uh, când vacile erau fie slabe, fie grase. Există trei măsuri de prevenție. În primul rând, măsuri de siguranță în fața acestei volatilități. Adică trebuie să-i reînvățăm pe producători, pe organizațiile de uh, producători, cooperativele, să gestioneze aceste perioade în care vacile să fie slabe, fie grase. Uh, se poate încerca uh, folosirea fondurilor din perioadele bune pentru atenuarea pierderilor din perioadele proaste. Două chestiuni trebuie să avem în vedere, în primul rând instruirea și în al doilea rând fiscalitatea statelor membre și la nivel european. Este important și să se diversifice producția, pentru că cu cât suntem mai monoproducători, cu atât vom fi mai uh, vulnerabili în fața volatilității prețurilor. Trebuie să încercăm să menținem diversitatea în rândul agricultorilor. Domnul Carl a spus că problema este sistemică. Trebuie să luăm uh, măsuri de asigurare și măsuri mai eficiente care să poată fi uh, să poată duce la supraviețuirea operatorilor. Pentru că dacă ei sunt uh, rezistenți, ei vor putea reveni după perioadele mai dure. Mulțumesc. Adinolfi. Domnul Adinolfi are cuvântul. Da, foarte succint din partea mea. Evident că chestiunea piețelor financiare reprezintă un instrument de acoperire care ar putea fi important, dar aici se impune o nuanțare vis-a-vis -vis de o întrebare precedentă. Ideea cât contează volatilitatea, există studii care arată că demonstrează multe altele care spun contrariul. Piețele financiare nu acoperă toate tipurile de producție agricole, de aceea trebuie să ne întrebăm dacă acest instrument poate deveni accesibil și sub aspectul uh, cost-beneficiu pentru toate domeniile agricole. Apoi mai cred că o chestiune fundamentală în uh, uh, delimitarea riscurilor se referă la date fundamentale și realitatea economică care ne arată cine trebuie să intervină în ce cazuri. Și atunci când se constituie elemente de transparență, de colaborare de-a lungul filierelor, principiile deja le-am stabilit în Europa, de exemplu, prin pachetul pentru lapte nu doar o piață mai transparentă oferă garanții suplimentare, dar poate reprezenta un element prin intermediul căruia să se creeze fonduri în care să se plătească în vremurile bune și care să poată interveni în vremuri proaste și care pot uh, îndeplini funcții multiple. Nu avem o singură opțiune pentru a-i apăra pe agricultori de volatilitatea prețurilor. Sigur că asigurările pot fi complementare față de mecanismele contractuale și fondurile uh, mutuale pot de asemenea să intervină pe lângă asigurări. Chestiuni complexe, dar și vorbim de o serie întreagă de posibilități. Eu m-am referit uh, la faptul că am oarecare dubii în ceea ce privește doar anticiclicitatea. Plățile directe nu mai sunt uh, doar un mijloc de susținere a venitului. Practic, noi reflectăm asupra acestor chestiuni uh, la modul net și va trebui să vedem dacă pe viitor, în condițiile existenței în continuare a OMC, uh, va trebui să găsim uh, mijloacele necesare pentru susținerea acestor chestiuni din bunuri publice. Jeszcze, one moment, jeszcze proszę o zabranie głosu pana Bajsa. Przepraszam panie dyrektorze. Jeszcze pan Bajs. Tak? Bardzo proszę. Um, I think that what uh, has been presented by my colleagues are Cred că colegii mei au prezentat idei interesante pentru gestionarea volatilității, însă nu reprezintă o soluție tot acoperitoare. Sigur că acoperirea riscurilor prin scheme de tip uh, hedging nu este foarte comună pe piața lactatelor în UE, dar foarte comună pe piața cerealelor în alte țări și am constatat că fermierii care folosesc aceste instrumente solicită susținere suplimentară din partea UE pentru protejare împotriva pietrurilor scăzute. Asistăm la același lucru și în Statele Unite, unde există acest sistem deja de mulți ani și este destul de comun și în care oricum, agricultorii se bazează și pe, așa cum s-a menționat aici deja câteva, programul de protecție a marjei în domeniul lactatelor. Nu spun că nu trebuie avut în vedere așa ceva, dar pe de altă parte se pare că mai există spațiu pentru o intervenție guvernamentală. Și apoi s-a mai propus uh, anticiclicitatea plăților directe, cred că este o temă care poate fi investigată în continuare, deși trebuie să spun că acest lucru nu trebuie cuplat de producție, pentru că altfel nu am avea o implementare eficientă. Plăți contraciclice necuplate de producție, limitate și legate de condiții de mediu, ca de pildă programul pentru protecția mărgei în domeniul lactatelor în Statele Unite. Cred că am putea avea în vedere pentru pilonul 1 în cadrul unei reforme a PAC. Evident că nu am o soluție foarte clară de implementare. Acest lucru va depinde de sectoarele specifice în cauză va trebui să mai analizăm în detaliu și cum anume acest lucru va duce la speculații din partea fermierilor în ceea ce privește existența subvențiilor, așa cum o fac și Statele Unite. Plățile adresate agricultorilor nu se capitalizează în alte active, așa cum este cazul în momentul de față cu plățile directe. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte, pentru posibilitatea de a comenta câteva aspecte și o voi face Uh, într-un număr de trei domenii pe care le-ați identificat dumneavoastră. Volatilitatea prețurilor nu este necunoscută pe piețele agricole și se datorează simplului motiv că cererea de alimente este zilnică și continuitate. Furnizarea de uh, alimente depinde de vreme și de ciclurile de producție de aceea nu prea înțeleg eu legătura cu electricitatea, unde furnizarea trebuie să fie continuă, că altfel nu există o piață. În orice caz, politicile agricole au încercat să abordeze aceste realități în manieră diferită și recent impactul asupra volatilității în domeniul alimentelor uh, este uh, datorat unui, <clears throat> unor fluctuații excesive și afectează planificarea pe termen lung a investițiilor. În cadrul DG Agri am um, analizat aceste uh, evoluții din 2008 încoace. Volatilitatea nu, nu este în fapt în sine, nu a Um, s-a constatat toate produsele în perioada de după 2008 și se datorează cu existența trei trenduri paralele. Volatilitate, uh, mișcarea în paralel a tuturor prețurilor și incertitudinea cu privire la nivelul de preț viitor. Și aș dori să atrag atenția celor uh, care au s a referit la OMC. Acordul a fost semnat în 95 și marile fluctuații de prețuri au apărut în 2004, deci nicio legătură cu OMC-ul, ci cu uh, evoluțiile de pe piețele financiare care au condus apoi la criza din 2008-2009. După Incertitudinea se datorează acestor fluctuații masive de pe piață, după, în condițiile în care, după o creștere accentuată, s-a înregistrat apoi o scădere accentuată. Temerile agricultorilor se leagă de faptul că în decurs de 8 ani au văzut, au asistat de două ori la prețuri extrem de ridicate și de două ori la scăderi drastice. Mă refer la perioada 97 2015, care a plecat de la uh, prețuri, au plecat de la prețurile ridicate din perioada precedentă. Uh, prețurile agricole, de fapt, sunt cu 15% mai ridicate de care au în uh, perioada uh, precedentă. Mm. O deteriorare, până la urmă, a comerțului. Influențe se datorează și piețelor externe și modificărilor și de la nivelul piețelor din clină. Pe, pe uh, prețul petrolului este vorba și de furnizare, la fel și pe metale și aur. Dacă există o ofertă abundentă, datorită vremii bune, dar și altor factori, atunci trendul este în creștere pe toate piețele agricole. Impactul embargoului cu Rusia n-a fost de ajutor, în special în domeniul lactatelor. Totuși, ce este important este că acest trend de descrescător recent nu se caracterizează printr-o volatilitate sporită, așa cum vedeți, vedea în următorul slide. Dacă ne uităm la modificările anuale, la nivelul mărfurilor tranzacționate la nivel mondial. Vedem că volatilitatea existat, dar așa ca și în trecut, pe îngrășăminte volatilitatea e mai mare, la fel și pe energie și important este cu ce ne confruntăm în ultimii ani și anume un trend descrescător al prețurilor. Și dacă ne uităm la prețuri lunare în analiză, în termen nominal, de data asta vedem de asemenea o variabilitate lunar a prețurilor în agricultură, vedem ce se întâmplă cu îngrășămintele, dar și ce se întâmplă în domeniul energiei. Asta nu înseamnă că nu există mărfuri unde volatilitatea a fost mai mare. Au existat și alte perioade specifice de a volatilității, dar dacă analizăm lucrurile în ansamblu, Um, chestiunea e mai complexă. Astăzi nu am venit aici să descriu fața comisiei dumneavoastră măsurile PAC pe care le cunoașteți atât de bine. Vreau doar să vă atrag asenția asupra unui lucru pe care îl cunoașteți în ceea ce privește, iată, evoluția de pe acest grafic. Partea cu albastru este susținerea condiționată care a fost acordată în pregătirea extinderii și uh, în special în urma crizei vacine-bune, pentru a-i face pe producători mai orientați către piață. Apoi vedem pe slide-ul uh, viitor că astfel s-a, uh, s-au redus decalajele între piețele mondiale și cele UE și vedem tot cu albastru că piețele lactatelor deja în 2010 se aflau la nivel mondial, la fel și pentru cereale, unde reforma a fost făcută cu mai mulți ani în urmă. N-am ajuns la prețuri mondiale la carne de vită sau zahăr, deși decalajul s-a uh, redus. Acesta este marele provocare pentru producătorii noștri. După cum vedem pe următorul dispozitiv, putem vedea și beneficiile comerțului internațional cu alimente și produse agricole, pentru că exporturile au crescut nu doar în ceea ce privește uh, băuturile. ci o varietate întreagă de alte produse. Riscurile de piață se leagă de multe alte dimensiuni interne și externe. Riscurile care sunt specifice pentru fiecare stat membru sau regiunile lor, precum vremea, boli sau incertitudini naturale, trebuie abordate la nivelul statelor membre. Ce se ignoră însă deseori sau se abordează în mod distorsionat cu privire la instrumentele de gestiune a riscului, se referă la impactul politicilor cele mai cinstite care uh, au menirea să abordeze volatilitatea uh, veniturile cu plățile directe decuplate. În practică, aceste plăți garantează o susținere a veniturilor de bază la nivel de UE, care nu depinde de fluctuațiile pieței. Acest reduce variabilitatea veniturilor și joacă un rol cheie în menținerea activității agricole pe teritoriul UE. Face acest lucru prin semnale de piață pentru a ajuta pe producători să decide ei însă și să-și poată orienta deciziile de producție ceea ce nu înseamnă că uh, nu au continuat să producă, de pildă, în situația de excedent. Uh, transformarea politicilor PAC a reflectat alegeri de politică ca răspuns la o dilemă. Ce e mai bine, să, să susținem uh, veniturile agricultorilor în mod direct sau indirect, prin susținerea prețurilor? În practică, um, implicit, dacă abordeam uh, prețurile, acest lucru ar fi adus să stimulente pentru supraproducție, care iarăși ar fi dus la reducerea prețurilor și așa mai departe, un cerc vicios. În dezbatere, acum e mai bine să abordăm volatilitatea prețurilor sau a veniturilor. Ne confruntăm des cu întrebări de genul de ce nu se propune în cap o politică de tip SUA. Acest lucru este natural, dat fiind uh, faptul politicilor uh, agricole SUA pentru comerțul mondial. Însă, dacă ne comparăm agriculturile și politicile agricole UE-SUA, trebuie să ținem cont și de diferențele între cei doi parteneri. Acest lucru se referă la absența de restrângeri bugetare pentru politica agricolă din SUA și faptul că acolo există și o abundență a terenurilor și o producție concentrată, intensivă. Ar fi simplist să ne gândim că o astfel de comparație ar putea fi utilă pentru agricultura UE. Ca și în UE, politicile SUA sunt complementare, una față de cealaltă, reflectând o filozofie foarte diferită decât cea care există în UE. Fie că vorbim de susținerea prețurilor contraciclică sau scheme de asigurare, politicile agricole SUA permit agricultorilor să se uh, protejeze pe termen scurt față de semnalele de preț. Și de, deși adevărat că recent 60% din plățile SUA să merg spre scheme de gestionare a riscului, mai mult de 90% dintre aceste plăți uh, sunt adresate unui număr de trei uh, produse porumb grâu și um, soia. Până la urmă, rezultatul comparațiilor politicilor este ceea ce contează și dacă comparăm uh, veniturile agricole în UE um, și SUA, constatăm că venitul la nivel de UE a fost mai puțin volatil și a, a suferit o descreștere semnificativă. De fapt, între 2013 și 2015, în UE, declinul a fost de 6%, în timp ce uh, în SUA 16%. Printre alți factori, este și ca rezultat a faptului că ajustările la realitățile pieții vin mai târziu și mai uh, adânc decât în uh, agricultura SUA ceea ce permite modificări la nivelul produselor și a sectoarelor. Scenarii expus ciclile, cu privire la susținerea veniturilor în agricultură nu vor oferi o explicație cu privire la ce s-a întâmplat, pentru că compară doar prețul sau răspunsul fermierilor la un preț mai scăzut cu efectele de plată datorate unor plăți contraciclice. Dar asta arată doar ceea ce uh, aduc prețurile plătite de uh, guvern fermierilor, nu cum ar reacționa ei la piață. În concluzie, mai întâi trebuie să definim ce probleme vrem să rezolvăm. Dacă este să abordăm volatilitatea prețurilor, sau nu? Noi credem că nu. Ci mai degrabă trebuie să vedem cum anume putem aborda volatilitatea de venit în perspectiva provocărilor viitoare în ceea ce privește gestiunea terenurilor, care ar trebui să devină o prioritate pentru PAC. Și, de asemenea, trebuie să învățăm mai multe de pe urma lipsii de popularitate a instrumentelor din pilonul 2. De asemenea, avem de învățat și din proiecte SUA, ca cel de susținere a marjei, care a trebuit prelungit de două ori. Sper însă că vom avea posibilitatea să avem și alte discuții. Dziękuję. Do dyskusji, do zadania pytań. Mulțumesc foarte mult. Și avem acum o listă de vorbitori să Des, Tarabela, cine dorește să se mai înscrie, pentru că trebuie să asigurăm și un management al dezbaterii, domnul Rope. Deci până acum s-au înscris cinci colegi. Vă rog, domnul Des va fi primul. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să fac câteva completări. S-a spus pe drept cuvânt că nu există soluții general valabile în Europa și în interiorul Europei situația este foarte diferențiată. Dar în legătură cu această formulă de stabilire, de fixare a prețurilor, 36 de cenți ar uh, putea să fie uh, un preț acceptabil, dar există, să spunem, și un fermier dispus uh, să încheie cu asociația un preț de 32 de cenți. Dacă uh, se stabilește prețul de 32 cenți, uh, nivelul ar fi puțin sub cel al pieței. Cum ar putea să funcționeze lucrurile? După aceea nu s-a mai menționat și următorul aspect. Cele mai mari probleme le au fermierii tineri care au făcut investiții. Aici ar trebui să existe un sistem de creditare să spunem dacă prețul laptelui este de 30 de cenți și uh, uh, uh, rata ar putea să fie uh, până la urmă acoperită într-un an, dacă între timp însă prețul uh, uh, scade, uh, sistemul nu mai poate să fie în avantajul fermierului care a investit. Și o ultimă observație, noi în Europa nu avem competențe pentru sectorul social, dar cred că ar fi în folosul uh, fermierilor uh, care au asigurare de sănătate, asigurare de risc uh, al producției, să preluăm eventual 50% din costurile asigurării. Asta nu ar influența niciun fel prețurile pe piață, dar am putea să-i ajutăm pe cei care lucrează în agricultură. Și uh, uh vrea să știu dacă ați putea fi de acord cu o asemenea soluție. Domnul Dorfman. Mulțumesc, domnule președinte, dar în principiu cred că ar fi important să nu vorbim doar despre volatilitatea prețului, și de profitul din agricultură, ci și de volatilitatea uh, venitului fermierului, pentru că venitul îl interesează și dacă analizăm situația din sectorul laptelui și dacă analizăm cifrele, mi se pare că este interesant în uh, schema de protecție a marjelor din Statele Unite. Aici este vorba și de uh, o variabilitate a costurilor de producție, inclusiv uh, o variabilitate a prețului furajelor. Uh, care de asemenea trebuie să fie avută în vedere. După aceea s-a mai spus aici, volatilitatea este un instrument important al uh, unei economii de piață, dar mă întreb uh, cât de uh, multă volabilitate poate suporta un fermier uh, care uh, administrează o fermă mică ca să nu se ajungă la situații pe care noi le-am mai cunoscut în trecut, când am fost nevoiți să oferim stimulente și ele până la urmă nu au fost de mare folos. Cred că în Europa trebuie să ne gândim care poate fi contribuția piețelor financiare, dar amintesc și de la, la dezbaterea pe care am avut-o în anii trecuți în Parlament la uh, regulamentul MIFID în care am uh, creat tot felul de uh, reguli, în care am spus că hedging-ul pentru uh, produsele agricole ar putea să aibă efecte negative și ca atare am renunțat uh, la acea formulă. Încă o întrebare către uh, secretarul general de la Momagri. Ați vorbit despre plăți anticiclice dar nu am înțeles exact la ce anume v-ați referit. Dacă uh, plecați de la ideea că uh, trebuie să uh, încercăm din nou să analizăm uh, produsele uh, fiecare în parte, să vedem unde este prețul scăzut, la care produs este prețul ridicat, pentru a putea acționa până la urmă uh, prin plăți anticiclice sau v-ați referit la scăderi ale veniturilor um, într-o formă anticiclică, pentru că aș vrea să înțeleg mai bine, să știu și ce pot spune fermierilor. Dacă am uh, făcut economii uh, de șapte miliarde și uh, ăștia sunt niște bani care nu au ajuns până la urmă în buzunarele fermierilor, nu cred că vom deveni prietenii fermierilor prin acest tip de economie, pentru că nu știu care ar fi atunci marele avantaj al sistemului. Merci, Monsieur le Président. Je voulais aborder la question que vient de... Mulțumesc, domnule președinte. Mă refer și eu la întrebarea pe care a pus-o domnul uh, Dorfman și mă interesează aspectul transparenței. În ce uh, stadiu al acestei filiere Uh, pentru că mă refer la sectorul legumelor și fructelor și la o filiere care nu a fost asigurată, uh, se poate acționa în beneficiul uh, distribuitorului. Și în al doilea element, în ce privește economiile, tot sub toate formele, fiscalitatea nu ține de competența comunitară, deci ce instrument uh, ar putea fi imaginabil pentru noi pentru a face față acestei dificultăți ca, pentru că, în definitiv, în uh, domeniul taxelor și impozitelor, fiecare stat membru decide pentru sine. Mulțumesc, domnul Tarabela domnule președinte. Nu am o întrebare, dar uh, vreau să vă solicit două minute, două minute și jumătate pentru a exprima o părere. I-am ascultat pe experți care s-au uh, exprimat într-o manieră foarte autorizată, au subliniat niște fenomene și au încercat să uh, formuleze și niște soluții. Dar după ce am ascultat comisia, sunt puțin deprimat pentru că aici ni s-a spus că suntem pe calea cea bună, nu trebuie să schimbăm nimic, volatilitatea exista dintotdeauna. Da, sigur că știm că în sectorul agricol există fluctuații, dar în ultimii ani volatilitatea a crescut foarte mult în ultimii ani și este unul din cei mai mari dușmani ai fermierului, chiar și cel care vrea să continue să lucreze în agricultură, dar este nevoit să Uh, plece pentru că uh, până la urmă uh, prețurile nu mai acoperă cheltuielile. Deci <laughs> putem și la un moment dat să reducem volatilitatea reducând la zero producția. Deci în situații de criză trebuie să ne gândim și ne aflăm într-o criză profundă, ce soluții găsim și formulele care funcționează în clipa de față nu sunt eficiente, nu sunt pragmatice, dar uh, americanii au găsit o soluție, canadienii au găsit o soluție. Toți încearcă să găsească soluții, mai puțin europenii. Deci, într-un fel, trebuie să ne luptăm împotriva Comisiei, împotriva Consiliului, ca să își schimbe poziția și uh, uh, raportorii noștri uh, trebuie să găsească până la urmă o soluție și o propunere a Parlamentului care să fie progresistă, care să fac, răspundă realităților și să încerce să contracareze situația de criză actuală. Pentru că, iată, mă enervez la uh, sfârșitul zilei. Aceste propuneri uh, sunt inacceptabile. Nu uh, vreau să vorbesc despre autism, dar până la urmă, într-adevăr, această atitudine a Comisiei mi se pare una autistă și nu va putea să continue așa pentru că situația din agricultură este dramatică. Fie că vorbim despre sisteme anticiclice, de sisteme de asigurare, trebuie să găsim Uh, soluții, uh, pentru că uh, nu putem justifica situația în care ne aflăm astăzi și politica pe care o promovăm astăzi. Este absurd. Mulțumesc foarte mult. Poate că uh, nu trebuie să uh, fim atât de pasionali, domnul Rupe. Mulțumesc. Da, am auzit propuneri legate de introducerea unor scheme de asigurări sau să deducem uh, o uh, parte din uh, impozitarea veniturilor fermierilor pentru a crea un fond um, uh, de garantare. Dar uh, despre ce marje vorbim? 10%? 5%? În același timp, ni s-a spus că schema de asigurare ar trebui să intre în acțiune atunci când prețurile sunt mai mm, mari. Bun, în ce privește uh, veniturile, cheltuielile uh, și veniturile, uh, oamenii nu mai își pot permite să facă economii puteți găsi și alte soluții, iar dacă uh, încercăm să construim asemenea scheme de asigurare, cum ar trebui să funcționeze? Uh, instituțiile europene vor uh, vira niște sume de bani în fondul care urmează după aceea să fie suplimentat de către uh, sectorul agricol din diversele țări, pentru că nu trebuie să ajungem ca uh, anumite activități în agricultură să dispară până la urmă. După aceea e greu să facem comparație între sectorul uh, uh, energiei electrice și sectorul lactatelor. Problema cea mai mare astăzi este că uh, nu mai avem timp. Trebuie să salvăm supraviețuirea uh, oamenilor uh, din sectorul agricol. Trebuie să furnizăm soluții sau așteptăm să dispară până la urmă agricultura. Nu poți să uh, nu hrănești timp de șase luni uh, vitele pentru ca după aceea să începi din nou să le dai de mâncare. Deci uh, trebuie să găsim într-adevăr propune viabile care să salveze acest sector. Mulțumesc, domnul Iar. Mulțumesc, domnule președinte. Mai am o întrebare legătură cu stabilitatea sistemelor, pentru că indiferent ce întreprindem, că este vorba de asigurări, de uh, acțiuni la bursă, formulele trebuie să fie stabile pentru că uh, nu putem crea uh, situații în care după doi ani din nou ajungi să fii sufocat de datorii. Deci uh, nu știu dacă până la urmă piețele financiare pot să constituie o soluție durabilă. În al doilea rând, dacă încercăm să recurgem la această soluție de asigurări, putem să ne imaginăm un sistem în mai multe etape poate o asigurare obligatorie, garantări, garanții uh, pentru producție, dar după aceea, sigur că uh, există și posibilitatea voluntară ca fiecare fermier să decidă pentru sine ce tip de sistem de asigurare alege. Ar putea fi un sistem mixt. Mulțumesc și eu doresc să mă alătur celor care formulează întrebări. Chestiunea fundamentală eh, pentru garantarea stabilității veniturilor fermierilor eh, prin eh, o încercare de a reglementa piața poate să funcționeze și în al doilea rând ar trebui să impozităm veniturile adecvat, astfel ca fermierii să poată să acopere pierderile înregistrate într-o anumită perioadă, în perioada următoare în care eventual situația s-ar îmbunătăți. Cum putem din acest punct de vedere să echilibrăm lucrurile? Pentru că volatilitatea este într-un fel o, un fenomen moștenit din formule anterioare. Cineva și-a pus deja întrebarea cât uh, volatilitate poate suporta un fermier cu o gospodărie mică. Cum putem să aducem un plus de stabilitate pe piața produselor agricole? Rezultatele financiare și piețele au demonstrat că sunt incapabile să stabilizeze sistemul și că este nevoie de o intervenție inclusiv în sistemul bancar pentru a echilibra lucrurile. Deci trebuie să uh, profităm sigur de anii care sunt mai prosperi pentru a echilibra și pierderile din anii precedenți, dar um, cred că ar trebui să ne gândim în ce măsură aceste instrumente de echilibrare ar putea fi implementabile pe plan național, pentru că în Uniunea Europeană funcționează o piață unică și există o politică agricolă unică și probabil că o serie întreagă de, de măsuri ar trebui să fie luate în întreaga comunitate europeană. Bun, acestea sunt deci întrebările și uh, așteptăm acum răspunsuri din partea experților. Deci, uh, the floor, I will skip the... Mulțumesc uh, pentru că mi-ați dat încă o dată cuvântul. Vreau să vă întreb următorul lucru. Dacă avem o dezbatere, o discuție um, pe marginea lucrurilor din lumea reală, trebuie să ne bazăm pe fapte, nu? Tocmai de aceea v-am uh, prezentat aceste informații care sunt foarte fiabile. Îi amintesc domnului Tarabella următorul lucru. În 2008, lumea spunea că lumea rămâne fără alimente și uh, multă lume a spus nu, nu e adevărat. <clears throat> Această criză nu este determinată de cerere, ci de ofertă. S-a spus când se spunea că prețurile agricultorilor sunt prea mari, noi am fost primii care am spus de ce s-au deteriorat termenii comerciali, condițiile comerciale pentru agricultură. Pentru că prețurile au crescut cu 10% pentru agricultură, 100% pentru uh, îngrășăminte și așa mai departe. Când se vorbea despre El Niño, noi am evaluat exact efectele acestea. Uh, când China uh, prezenta un, uh, o perspectivă de creștere mult mai mare, noi am spus că ea se va limita la 7%. Același lucru se, se poate aplica și în cazul volatilității. volatilității iertați-mă. Multe studii spun că volatilitatea a, scăzut, a crescut, în timp ce altele spun că ea a scăzut de fapt. Indiferent ce spun studiile, un lucru este clar. Dacă putem judeca dacă o anumită politică a funcționat, o vom putea face numai privind faptele. Schema pentru lapte la care v-ați referit dumneavoastră nu funcționează și nu este populară printre fermieri pentru că această marșă este stabilită la nivel național, nu face nimic la nivelul fermei. Acesta este genul de dezbatere pe care trebuie să o purtăm. De ce, în pilonul 2, instrumentele de gestionare a riscului care uh, se adresează volatilității nu sunt populare nici în UE și nici în SUA? Doar 2% um, dintre agricultori folosesc acești instrumente. De ce? Aceste politici au dus la structura comercială și la efectele actuale asupra venitului. În umila mea opinie, dacă dorim să discutăm, uh, trebuie să discutăm pe baza faptelor și nu să schimbăm complimente între noi. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Le vom da acum cuvântul experților. Uh, mulțumesc. Trebuie să privim într-adevăr faptele. Volatilitatea cu care s-au confruntat uh, multe produse materii prime în Europa au început în 2003 cu aplicarea reformei de atunci în Europa. Atunci nu exista volatilitate, exista fluctu- existau fluctuații. E vorba de o chestiune politică. Trebuie să decem ce fel de politici aplicăm. Dacă nu facem nimic, vom avea perioade pozitive și perioade negative. În momentele uh, negative, um, fermele își încetează activitatea, dau faliment. Global are loc o restructurare. Problema politică este că la fiecare criză acceptăm, dorim să acceptăm uh, în fiecare stat uh, o restructurare și o volatilitate a produselor în fiecare stat membru. Noi, politic, nu ne dorim să vedem că la fiecare catastrofă are loc o restructurare a, a producției, ceea ce înseamnă că trebuie să găsim alte mijloace aplicând uh, regulile internaționale, respectându-ne angajamentele. Pentru că nu e vorba de o chestiune de fațadă, e vorba de o deschidere a piețelor. Deci trebuie să găsim mijloacele de soluționare a acestei probleme. În ziua de azi, fiscalitatea nu este pusă la punct la nivelul Uniunii Europene. E vorba de decizii politice. Ce doriți să vă răspundă experții? Altceva decât că nu au dreptul să rezolve această problemă în acest moment. Pentru că și, și asigurările sunt la atitudinea statelor membre. Fiscalitatea, fără nicio îndoială, este un mijloc excelent de armonizare astfel încât uh, exploatațiile agricole să câștige în termen de durabilitate în fața fluctuațiilor destul de ample și e vorba de o marjă reală despre care vorbim când vorbim despre asigurarea marjelor. Fiecare exploatație agricolă are o anumită marjă reală. Asigurările pe care le-ar putea avea în vedere uh, autoritățile prin fondurile publice înseamnă preluarea unui procent de 65%, uh, de exemplu, din uh, nota de plată a agricultorilor, în momente de criză trebuie să se ofere și o reasigurare publică pentru a asigura supraviețuirea fermierilor. Și închei spunându-vă că problema reală este ce politică dorim noi să implementăm, de fapt. Dumneavoastră trebuie să răspundeți la această întrebare. realtà una piccola... Domnule Adinolfi, foarte succint uh, și doar ca reacție aș dori să spun că în momentul de față sistemul de cunoaștere nu poate să răspundă la toate frustrările politice, ci poate încerca să pună în aplicare soluții la provocări, așa cum s-a întâmplat și pe piața electricității. Deseori, așa se nasc soluții care au și efecte neanticipate inițial. Uneori se aud și păreri nostalgice ce aici exprimă poziție individuală în acest sens. Poate sunt nepopular când spun că pot subscrie și intervenției domnului Aniotis, pentru că mici inovări au existat la nivel conceptual cu instrumentul de stabilizare și așa mai departe și faptul că în al doilea uh, Uh, pilon s-a introdus un uh, instrumentar de gestiune a riscului. Nu e poate prost să plecăm de la ideea unui management a riscului și a gestiunii a piețelor, așa cum uh, am avut în trecut. I think I need to clarify some of the statements. Cred că trebuie să fac câteva clarificări referitoare la declarația legătură cu piața electricității. Uh, la uh, materiile prime agricole avem în vedere un uh, preț de cost marginal. Deci oferta determină piața, pentru că nu vrem să se facă abuz de piață. În mai multe cazuri, Comisia Europeană a intervenit și a spus că poate fi periculos. Pe piața electrică, uh, operatorul de rețea poate uh, face prețul pe baza valorilor medii pentru acea parte a costului electricității, excedentul de electricitate nu se plătește la costul de electricitate din acel moment. Este un preț stabilit pe baza capacităților. Același lucru se aplică și materiilor uh, și, și mărfurilor perisabile. Uh, precum fructele și legumele. E diferită situația pentru că în electricitate unitatea este minutul, pe când în agricultură și în, la mărfuri unitatea de măsură sunt anii. Una dintre probleme este că pe piața electricității, ca și în cazul fructelor și legumele, pentru că dorim o furnizare permanentă, permitem stabilirea costurilor medii și acest lucru nu este valabil pentru multe mărfuri agricole. Nu uh, spun că trebuie să acționăm acum, dar oricum trebuie să ne gândim la această situație. Domnul Dorfman a um, spus un lucru valabil în ceea ce privește reglementările din jurul uh, instrumentelor financiare. Noi avem uh, de-a face cu companiile comerciale care nu au uh, nici personalul și nici resursele de a gestiona aceste instrumente trăiesc de pe zi pe alta, ei pur și simplu încear, încearcă să respecte regulamente create pentru bănci mari și pentru instituții de alte dimensiuni. Trebuie să vedem cum uh, cooperativele pot garanta un preț de 36 de cenți uh, pe litru pentru un fermier. Um, cooperativele nu fac decât să asigure accesul la piața anumitor producători, pentru că uneori uh, un fermier cu 15 vaci are și el nevoie uh, de același acces um, la piață ca cel care are 500 de vaci. Deci, um, același acces, însă riscul nu uh, este preluat de asociația de proprietari. În continuare, aparține proprietarilor. S-a mai spus astăzi că nu există soluții panaceu universal, dar trebuie să ne gândim la soluții care implică și asigurările și care sunt mai ample, pentru că nu trebuie neapărat să existe o soluție implementată. Putem opta pentru o variantă cu mai multe soluții. putem face astfel încât um, lucrurile să fie mai rentabile pentru fermier. Ca și Statele Unite și Noua Zeelandă, și noi uh, concurăm pentru aceiași clienți. Chinezii la fel, ei vor uh, aceste instrumente uh, pentru a gestiona riscul la rândul lor. Dacă vrem dacă dorim uh, ca noi să fim competitivi, trebuie ca și industria noastră să aibă acces la aceleași instrumente la care au acces celelalte, ceilalți parteneri. Mulțumesc! Mulțumesc, uh, domnule președinte. Am ascultat și eu uh, comentariile domnului Aniotis, care, din păcate, nu corespund realității. E vorba de crize durabile. Aceasta este prima observație. Dacă se asociază energia, materiile prime și agricultura, uh, se, imaginea de ansamblu este alta. Există mulți fermieri, mulți agricultori. E greu să comparăm uh, piața electricității unde sunt câțiva operatori mari cu piața agricolă în care sunt sute de mii de producători. Parlamentul și Consiliul trebuie să aleagă o strategie europeană pentru agricultură. Nu avem o strategie, avem doar mecanisme de intervenție, dar nicio strategie. Și e păcat, pentru că toate celelalte țări mari au o strategie. Dacă vedem cum se susține public agricultura în Statele Unite, Brazilia, China sau în altă parte, vedem că creșterea în acest sector este importantă pentru că agricultura este un sector foarte important. Nu putem uh, continua să permitem piețelor să evolueze liber la nesfârșit, trebuie să facem alegeri uh, strategice. Nu înseamnă că trebuie să reglementăm ca pe vremuri, ci trebuie să o facem diferit, cu bugete echivalente, dar mai mici. Trebuie să schimbăm uh, ritmul. Comisia va, um, ar trebui să ne prezinte un document uh, detaliat E vorba de piața cerealelor, a laptelui și uh, a oleaginoaselor. E vorba de piețe de 10 miliarde pe an în 2015 și în următorii 5 ani noi ne așteptăm ca venitul mediu să, uh, să rămână uh, stabil pe următorii 5 ani. Deci am dorit ca nivelul mediu să rămână stabil. Ultimul lucru, volatilitatea prețurilor sau a veniturilor. Este evident că dacă prețurile sunt foarte volatile, va exista, vor exista consecințe asupra veniturilor. Singurele evoluții sunt de convergență între statele membre, deci impactul prețurilor este direct asupra veniturilor. Dacă prețurile sunt mari, ajutoarele nu se folosesc la nimic, sunt bani aruncați pe uh, fereastră și dacă prețurile sunt scăzute, fondurile sunt absolut insuficiente. insuficiente. Deci schema aceasta nu este adaptată realității din punct de vedere economic. La Consiliu sau Consiliul sau Comisia vor trebui să ia decizii. O vreme va exista cuplare, dar sistemul nostru este compatibil cu uh, sistemul OMC, pentru că sistemul nostru nu folosește deloc clauzele de minimis care există la nivel OMC-ului. Mulțumesc! Skończyć, a rzeczywiście... Mulțumesc că uh, trebuie să încheiem dezbaterea tocmai acum când e clar că trebuie să o continuăm de fapt. În mod evident, uh, nu suntem de acord întru totul. Întrebarea este cum trebuie să se facă gestionarea riscului acum, în această lume globalizată, pentru că sunt multe provocări și avem perspective diferite ale acestor probleme. Dar în, la nivel european, național sau local, situația arată diferit. Uh, În ziua de azi, piețele alimentare operează precum piețele financiare, doar că alimentele sunt reale, sunt fizice, concrete, spre deosebire de produsele financiare. Care sunt concluziile așadar? Care este calea de urmat? Ce ar trebui să schimbăm noi la PAC pentru a asigura stabilizarea și o siguranță a venitului mai degrabă decât a prețurilor și cum ne asigurăm că există alimente pentru toată lumea. Ar trebui să ne întrebăm cât, care este costul producției, producerii uh, alimentelor. PAC a avut totuși câteva efecte pozitive. Uneori e nevoie de o criză pentru uh, a putea să avem perspective noi, proaspete. Astăzi mediul nu este propice PAC, așa cum s-a văzut uh, la ultimul buget. 45 de miliarde de euro mai puțin au fost alocate bugetului pentru agricultură. Dacă ne referim, ne raportăm la prețurile din 2011. UE între timp s-a și extins, deci trebuie să luăm în calcul și fondurile necesare actualizărilor și reformărilor. Trebuie să analizăm mai profund toate aceste aspecte și cred că experții noștri au făcut astăzi prezentări care ne-au arătat uh, foarte clar care este situația. Vreau să le mulțumesc pentru acest lucru. Chiar dacă nu suntem uh, de acord, tocmai uh, asta ar trebui să, să se întâmple, să avem o dezbatere reală în contradictoriu, pentru că așa se nasc ideile inovatoare. Vă mulțumesc. Cu siguranță raportoarea noastră va găsi foarte utilă discuția de azi. Mai avem un punct pe ordinea de zi legat de aprobarea concluziilor și declarațiilor de la reuniunea coordonatorilor care a avut loc înainte de pauza de prânz. Ați primit uh, aceste concluzii pe internet. Dacă nu aveți comentarii, Înțeleg că le acceptați cu scop informativ. Vă rog să le analizat. Văd că nu avem nimic la punctul diverse. Următoarea reuniune va avea loc pe 14 martie, între 3 și 6 jumătate după amiază. Să nu uitați că după ora 5 votăm și pe 15 martie ne întâlnim de la ora 9 la ora, orele 18.30. Uh, le mulțumesc tuturor, inclusiv interpreților, spune domnul președinte. Mulțumim. Mulțumim și experților mai ales.